Right, ladies and gentlemen, dear colleagues, let us come to our final item of today's meeting, item number 10. Dragi colegi, trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi. Domnul Vadim Pristaico este ministrul afacerilor externe al Ucrainei. Domnule Pristaico, este o onoare să vă întâmpinăm și mulțumim că ați uh, acceptat atât de rapid invitația noastră de a vorbi Comisiei AFET. Bine ați revenit la Bruxelles. Cunoașteți foarte bine acest oraș. Ați fost șef al misiunii Ucrainei la NATO în ultimii ani, înainte să fiți uh, numit ministru la sfârșitul lui august în acest an. După cum v-am spus, domnul Pristaico a fost aproape la timp. S-a grăbit de la Lux- Luxemburg la Bruxelles, tocmai ce s-a întors de la reuniunea ministrilor de afaceri externe suntem foarte curioși ce a fost pe ordinea de zi, ce a discutat. Poate că reușiți să ne oferiți câteva informații. Veți vedea câteva chipuri familiare, eurodeputați de la diferitele grupuri politice care sunt de acord că vrem și trebuie să ne angajăm într-un dialog cu noul parlament, cu noul guvern din Ucraina, vecinul și partenerul nostru apropiat o prioritate pentru acest Parlament în următorii cinci ani. Cred că nu mai trebuie să subliniez cât de importantă și intensivă a fost cooperarea cu omologii ucranieni în ultimii ani și vrem să mergem exact în aceeași direcție și în lunile și anii ce vor urma. Fără alte întârzieri, vă dau direct cuvântul, am vrea să ne vorbiți uh, un pic mai mult despre agenda europeană a guvernului dumneavoastră, despre situația securității, despre numeroase alte chestiuni. Sugerez să vă dau cuvântul peste vreo 15 minute, după care colegii au posibilitatea să vă adreseze întrebări și apoi să avem un bun schimb de opinii deci, domnule ministru, această reuniune este transmisă și live pe internet, ca să știți. Nimeni nu va intercepta nimic, în sensul că oricum e totul acolo, pe internet. Mulțumesc, domnule președinte, stimați eurodeputați, stimați invitați, mulțumesc foarte mult că mă primiți în rândul dumneavoastră, e onoare pentru mine să mă aflu aici. Apreciem rolul pe care îl joacă AFET în a ne susține pe diferite căi, începând cu o misiune de observare la alegerile parlamentare, alegeri care devin din ce în ce mai uh, transparente și democratice. În ceea ce privește discuțiile cu miniștrii, vă voi spune exact ce am spus și ministrilor. Să discutăm trei chestiuni importante. Situația de securitate din Ucraina, cu progres și prospecte, apoi reformele din interiorul Ucrainei, din sistemul nostru pe care le-am uh, început și, în al treilea rând, aspirațiile noastre. Deci, mai mult sau mai puțin, este exact cum ați uh, descris dumneavoastră, cam ce așteptați dumneavoastră să auziți din partea noastră. Aș vrea încă o dată să vă mulțumesc pentru susținerea pe care ne-ați acordat-o și pentru schimbul de prizonier care a fost mijlocit de dumneavoastră. Domnul Sensov, uh, l-am văzut pe el la o conferință, a reușit să ajungă acasă mulțumită susținerii enorme și presiunii făcute de dumneavoastră. Credem că acest schimb a fost uh, la momentul potrivit, nu neapărat echitabil, dar în orice caz la momentul potrivit și a deschis calea uh, unui alt val de schimburi, speranța noastră fiind aceea de a respecta formula all for all, toți pentru toți, convenită la Minsk în urmă cu 5 ani. Să vă spun ce se întâmplă la ora actuală în Ucraina. Probabil că știți, ne aflăm în continuare în război cu Rusia. pierdem foarte mult. Am pierdut deja 14.000 de oameni în cei 5 ani de război nedeclarat. Civili, dar și, mare parte civili, dar și persoane din armată. Cei care ați fost în Ucraina știți cum arată situația, nu mai trebuie să vă explic. Am încercat să respectăm acordul de la Minsk în măsura în care îl respectă și Rusia. Și sperăm ca primii pași să fie făcuți. Sunt pași umanitari care să deschidă un nou capitol. Rușii au vrut să se întâmple două lucruri înainte ca liderii să se întâlnească oficial. Ultima reuniune a fost în 2016, deci uh, în plin război nu s-a putut discuta preț de trei ani la nivel de lideri. Mai întâi formula Stelmaier. Fiecare taximetrist, fiecare uh, frizer cunoaște această formulă. toată lumea știe ce, despre ce discutăm. Deci la cum uh, interpretăm noi lucrurile și la ce am vorbit uh, la Berlin, formula aceasta este foarte scurtă, foarte clară, așa cum ne-am și dorit noi. Adică să poată fi ușor implementată. Legea statutului special se aplică regiunii ocupate de Rusia legea să devină operațională uh, cu formulă temporară în prima zi a alegerilor. Nu e vorba de alegeri parlamentare, ci locale. Această lege să devină permanentă în momentul în care ocd ul va spune că alegerile au fost ok. Asta e formula, nimic mai mult, nimic mai puțin. A doua condiție pe care au lansat-o rușii a fost dezangajarea în trei zone de testare, cum le numim noi. Mai întâi, Stenis Luganska, unde nu doar că ne-am dezangajat, dar deja am început să creăm o breșă care va fi gata. Deci asta este deja gata. Mai sunt alte două zone și forțele sunt gata să renunțe, dar trebuie să așteptăm să treacă mai multe zile fără focuri. 8 zile, de fapt. S-a convenit să există o perioadă de răcire de 7 zile și în a opta zi forțele să se poată dezangaja și retrage. Nu s-a întâmplat încă, dar noi sperăm ca în două săptămâni și înainte de luna noiembrie să reușim să finalizăm totul ca să ne pregătim și pentru Normandy 4. Cam atât cu reuniunea în Normandia. La asta sperăm noi. Cea de-a treia pretenție a Rusiei a fost să mm, redactăm un document, poate un acord Minsk 3, nu știu. În orice caz, am căzut de acord pe două subiecte și să sperăm că le implementăm cât mai repede. Cam atât despre situația de la fața locului cum asistăm acum la ea. Schimbul cu cei 35 de oameni pe care i-am luat înapoi a fost uh, greoi. Rușii au trebuit să respecte decizia tribunalilor, au trebuit să elibereze 35 de marinari. Uh, am făcut un schimb, practic, am uh, dat la schimb 24 de oameni. E vorba de teroriștii care colectau recompense pentru capetele luptătorilor uh, ucrainieni, conducătorilor ucrainieni. Următorul schimb va fi cam de 100 de persoane, al treilea și mai important, dar sperăm că astfel să reușim să încheiem capitolul schimbului de ostatici. Zelenski încearcă să întindă mâna celorlalți, de cealaltă linie a frontului, noi sperăm să reușim să le oferim dreptul, un fel de drept uh, la autodeterminare cu procesul de descentralizare care oricum are loc în Ucraina. Sunt câteva linii roșii pe care le-am adus astăzi în atenția miniștrilor. Ele sunt însă foarte simple. Ucraina este și va rămâne un stat unitar. Nu e vorba de o federalizare forțată. În al doilea rând, a doua linie roșie, noi nu ne schimbăm Constituția așa cum a vrut Rusia. Avem în vedere descentralizarea, așa cum uh, e stipulată în acordul de la Minsk. În al treilea rând, vom avea alegeri, dar ele trebuie să fie organizate pe legea ucraineană și pe standardele OSCE. Iarăși, e în acordul de la Minsk și, desigur, când situația o permite. Mai întâi, fără mercenari, fără arme rusești pe teritoriul ucrainean. Vrem să înlăturăm armele ilegale, apoi Ucraina să preia controlul asupra propriilor frontiere. Dacă nu, le putem aștepta ca condițiile Noi vrem ca alegerile, mă scuzați, să fie libere și să reflecte voința populară. Mă opresc aici, dar dacă aveți întrebări despre situația de securitate, cu dragă inimă vă stau la dispoziție pentru întrebări suplimentare. Cu privire la reformele din Ucraina acum. sometimes of uh, sort of switching into the turbo regime, sort of this, you know, rubber stamp. Da, ne aflăm în momentul de față într-o adevărată frenezie de reformă, e adevărat acest lucru, dar în același timp am pierdut deja mult timp. Multe din legile pe care încercăm acum să le adoptăm în Parlament au fost uh, concepute rapid și oricum ele erau în sertare de în ultimii 5-10 ani. Noi sperăm că parlamentarii noștri vor fi în măsură să ratifice 73 de legi într-un răstim de o lună. Pare mult, dar uh, uneori uh, trebuie să facem față un astfel de situații. Uh, e mai bine să facem acest lucru în loc să avem uh, un adevărat munte de întârzieri uh, care să ne împiedice pe viitor să progresăm. Noi, e clar că va fi dificil, dar dacă e să ne gândim la anumite domenii specifice, cum ar fi legile de luptă împotriva corupției, reforma sistemului judiciar, reforma pentru biroul procurorului general, Astfel vom fi în măsură să obținem rezultate rapide și să demonstrăm că noul guvern chiar își face treaba. Prima versiune de uh, text care a fost adusă în Parlament uh, se referea la imunitatea membrilor Parlamentului. Deci am demonstrat că începutul nostru, munca noastră încă de la bun început era serioasă și la obiect. Acum ajungem în prima lectură pentru legi de natură economică care trebuie să fie adoptate. Asta în virtutea acordului de asociere. Vrem să ne îndeplinim obligațiile ce decurg din acest acord. Președintele a semnat un acord care ne permite să avem un regim uh, de scutire de vize la nivel industrial și cât de curând vom fi în măsură să punem capăt diferitelor obstacole și bariere în calea standardizării la nivel uh, industrial. Mai sunt multe astfel de inițiative care ne permit să restructurăm în profunzime uh, tot ceea ce ține de guvernanță în uh, Ucraina. Um, schimbăm, spre exemplu, toate posturile de vârf, uh, structurile de luptă împotriva corupției, structurile uh, procurorului general. Um, noi sperăm să obținem rezultate repede și, în final, dacă îmi permiteți, aș vrea să mai menționez ceva. Vreau să vă amintesc faptul că nimic nu s-a schimbat din perspectiva noastră față de viitor. Viitorul nostru este și trebuie să fie european. Aparținem NATO, aparținem Uniunii Europene și încercăm să uh, uh, transpunem acest fapt în Constituția noastră, în spiritele oamenilor, în așa fel încât să putem apăra aceste valori ale Uniunii Europene, ca oamenii să își dedice viața pentru aceste valori. Și vom încerca să facem asta cât mai mult cu putință și vrem să ne asigurăm că în întreaga călătorie a nevoiasă ne vom bizui pe sprijinul dumneavoastră. Oamenii în continuare au nevoie de un sprijin și de o încurajare din partea Uniunii Europene, în așa fel încât să poată face față problemelor lor de zi cu zi. Domnule președinte, dacă îmi permiteți, mă opresc aici eventual dacă sunt întrebări. And I would like to give the floor first to the chair. Mulțumesc foarte mult. Mai întâi dau cuvântul uh, uh, șefului delegației noastre pentru Ucra Ucraina și este și vicepreședinte Vitor Vacekovski. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, domnule ministru, în Parlamentul nostru. Sunt președintele delegației interparlamentare UE Ucraina și am speranța ca să avem uh, o structură asemănătoare care să fie organizată în cadrul uh, Radei ucrainene, în așa fel încât să ne putem lansa activitatea cât mai repede. Trebuie să învățăm să ne cunoaștem. Bun, uh, mai sunt totuși câțiva veterani care au mai rămas în Rada, dar și aici, în Parlament, dar după cum știți, 80% din deputați sunt deputați nou aleși Asta e valabil și în Rada și uh, în Parlamentul European. Aici avem 63% de noi aleși. Așa că trebuie să învățăm să ne cunoaștem și asta încă de la bun început. Ca și președintele acestei delegații interparlamentare vrem să ne concentrăm munca pe aspecte cum ar fi adâncirea și aprofundarea dialogului politic, problemele la nivel instituțional, promovarea bunei guvernanțe și a statului de drept, pentru că dacă acestea deja sunt bine implementate, atunci va fi un adevărat sprijin la nivel economic, dar nu numai. Și evident nu pot uita nici problemele la nivel de securitate pentru Ucraina. Dumneavoastră sunteți vecinul nostru al Poloniei, sunteți vecin al Uniunii Europene și pe de altă parte, bun, mai avem și un alt vecin, adică Rusia, care e agresiv și țara dumneavoastră a fost victima acestei agresiuni. Dați-mi voie să vă asigur încă o dată că aspectele de integritate teritorială și de securitate reprezintă un uh, punct deosebit de important pentru noi și vor fi înscrise pe agenda noastră de lucru. Dragi colegi, mai avem încă jumătate de oră, am 10 colegi care doresc să intervină. Let me just read out the names if I've missed anyone. For the EPP, Gala, Bazescu, Caniete, Boxkor, for the S&D Pizzula, for Renew Ostrevicius, for the Greens Ms. von Kramon Taubadel, for the ECR Ms. Fortiga, for the GUI Mr. Wallace, and for the non-inscreen Mr. Papadakis. Mr. Kubilius. Domnul Cobilius. Bun. Să o luăm de la capăt, de la început? Bun. Încercați să interveniți maxim două minute. Mihail Galer. Da, mulțumesc foarte mult, foarte rapid. Vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați explicat această formulă Steinmeier și sunt absolut la acord cu ceea ce trebuie să se întâmple și logica, ordinea în care aceste lucruri trebuie să se întâmple, în așa fel încât să ajungem la un moment dat la alegeri, așa cum ați explicat în toate punctele pe care le-ați prezentat. Acum câteva întrebări, mai precis. Reformele și etapele descentralizarea, cum va fi aprofundată, care este planul pentru a cizela această descentralizare. Apoi, uh, instanța de luptă împotriva corupției. Aceste dosare n-ar fi trebuit, n-au fost promovate în uh, sistemul precedent, dar pot fi promovate acum. Care este calendarul? Apoi, încă o întrebare câteva îngrijorări referitor la persoane. Domnul Kolomoski, și mi-aduc aminte și de conferința de la Kiev, ne-a dat de înțeles că există câteva semne de întrebare la nivel de administrație și am înțeles că și domnul Horoșkovski, am avut ocazia să-l întâlnesc când era șeful serviciilor secrete și dânsul pare să fi dispărut deodată. Oare Trebuie ca aceste persoane acum să fie promovate în noul guvern? Aș vrea să vă mai întreb. Vreți deja să faceți anumite modificări și a eventual întâi să, sau întâi să implementați noul sistem și apoi să examinați cum funcționează. Am înțeles că există anumite fluxuri financiare care merg în ambele direcții și poate că nu e neapărat foarte uh, Uh, bine acest lucru. Mulțumesc! Thank you, Michael Gala. Tonino Pizzula. Mulțumesc și acum domnul Pizzula. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru, bun venit în Parlamentul European. E clar că aici v-ați bucurat întotdeauna de sprijin. Mai întâi, Parlamentul European și membrii Comisiei noastre urmăresc îndeaproape procesul de reformă în Ucraina, progresele înregistrate în reforma judiciară și munca desfășurată de noile instituții de luptă împotriva corupției. Scopul este să consolidăm independența sistemului judiciar în țara noastră. Încurajăm Ucraina să folosească toate posibilitățile de care dispune pentru a pregăti cât mai eficient și pentru a implementa astfel de reforme atât de importante. Spre exemplu, utilizând expertiză analiza Comisiei de la Veneția în cadrul Consiliului Europei. Aș fi curios să-mi spuneți, eventual, dacă sunt câțiva pași întreprinși, câteva etape pentru reforma judiciară. În al doilea rând, salutăm progresul în rezolvarea conflictelor din restul Ucrainei și vă sprijinim uh, în ceea ce privește integritatea teritorială. Ministrul ministrul uh, pentru infrastructură la sfârșitul septembrie, lunii septembrie a publicat o listă de nevoi financiare pentru uh, regiunea Donbass. Care sunt planurile concrete în această regiune? Și în final, domnule ministru, v-ați întâlnit recent cu uh, Consiliul, reprezentanța ai Consiliului Europei pentru a discuta diferite aspecte ca urmare a întoarcerii delegației rusești. Care este viitorul acestui proces? Mulțumim, domnule Pizzula, și din partea grupului Renew, domnul Austrevicius. Mulțumesc, David. Bun venit, domnule ministru, în comisia noastră. Eu de-abia m-am întors de la Londra unde am avut o întâlnire NATO excelentă și pot să vă spun că am avut multe, multe dezbateri în ceea ce privește situația Ucrainei în diferite comisii, iar concluziile au fost foarte puternice. Și, într-adevăr, iată că, ne put- că putem avea o notă de optimism și sprijin suplimentar și încredere suplimentară pentru perioada ce va urma. Câteva aspecte din partea mea. Într-adevăr, Apreciem foarte mult programul ambițios de reforme a domnului președinte și aș vrea să vă întreb ce se întâmplă cu opinia publică, mai ales când e vorba de eventuale negocieri de pace, procesul Normandii. După părerea dumneavoastră, cât de mult vă puteți bizui pentru politicile dumneavoastră pe sprijinul opiniei publice. În al doilea rând, așa cum spunea și domnul Pițula, ce poate fi făcut și mai mult din partea Uniunii Europene, mai ales la nivel de uh, intervenție umanitară în Donbass, în așa fel încât să avem o vizibilitate sporită a sprijinului oferit de Uniunea Europeană, element cheie, în așa fel încât oamenii să aibă o viziune mai pozitivă în ceea ce privește viitorul și să nu-i lăsăm pierduți în zona aceea gri a propagandei rusești uh, și a ideilor vehiculate de Moscova. În al treilea rând, vreau să vă întreb dacă eventual aveți vești bune, sau mă rog, vești, uh, despre ceea ce s-a discutat cu președintele Lukashenko recent, pentru că s-a vorbit foarte mult și despre Belarus, s-a spus că există anumite presiuni în ultimele, ultimele zile um, în ceea ce privește independența. Uh, cum evaluați noastră situația? Mulțumesc! Thank you, Petras Astrovicius. Mulțumesc foarte mult, domnule Astrovicius. Și acum, din partea verzilor, doamna Von Crambon. Mulțumesc foarte mult, am în vedere că sunt și vicepreședinte a delegației Ucraina UE, aș vrea să subliniez, așa cum a spus președintele nostru, faptul că ne interesează îndeoseb să avem un dialog aprofundat cu parlamentarii ucraineni și observăm că, da, există bunăvoință și dorință uh, din partea ambelor uh, entități parlamentare. Așa cum ați spus și dumneavoastră, situația evident în Est este importantă, securitatea înainte de toate. Și aș vrea să mă refer, să vă referiți mai în detaliu la aceste aspecte. Apoi, în ceea ce privește schimbul de prizonieri, ați dat mult și ați primit ceva. Deci, putem spune că e ceva asimetric. Acum, vă puteți imagina eventual când ajungem la următoarea etapă cu formula Steinmeier și cu uh, în formatul fie Minsk, fie Normandie, că eventual Moscova va accepta ceea ce a solicitat sau care vor fi următorii pași. Eu, sincer, nu prea înțeleg mai întâi de toate cum vreți să gestionați aceste următoare alegeri Cine le va supraveghea, cine le va monitoriza? Bun, Uniunea Europeană ar fi un partener, dar din partea ucraineană cine se va ocupa de acest lucru? Și apoi, misiunea UE, dacă e să vorbim de calendar, ce fel de altă monitorizare internațională va putea fi posibilă? Nu știu cum uh, se vor accepta standarde internaționale pentru a putea avea niște alegeri inclusive și transparente. Apoi, următorul aspect, următorii pași în aceste, toate aceste acorduri. Din punctul nostru de vedere, ceva lipsește, o, o linie roșie o, care să uh, conducă întreaga strategie. Cine este Uh, cine asigură leadership pentru această formulă Steinmeier? Cum va funcționa acest lucru? Cine va, va conduce aceste negocieri? Și, de asemenea, aș dori să știu știu cum anume procesul de descentralizare în Ucraina se va conjuga cu acordul de la Minsk, pe de altă parte. Eu cred că sunt două lucruri total diferite. Mulțumesc, Ana Fotiga, din partea ECR. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența și pentru eforturile depuse până în prezent, vă asigurăm de sprijinul nostru în continuare față de Ucraina, pentru ca aceasta să continue rezistența față de agresorul uh, rusesc și pentru a menține integritatea. Aș avea două întrebări. Care este evaluarea dumneavoastră în ceea ce privește libertatea de navigație în Marea Azovului? Dacă avem un drept de trecere, dacă există un drept de trecere acolo și care este uh, poziția dumneavoastră față de abordarea Turciei în ceea ce privește integritatea teritorială a Ucrainei. Mulțumesc, Ana, din partea grupului GUE, domnul Wallace. Sorry. Thanks, Mr. President. Thanks. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Zelinski a primit 72% din uh, voturi și a câștigat pe o platformă pro-pace. Este clar că ucrainienii își doresc pacea. E clar că unii trăiesc din vânzarea de armă, alții sunt cu tendințe neofasciste. Aceștia au fost uh, marginalizați. Este foarte clar că există multe provocări pentru țara dumneavoastră mă, îmi pun întrebarea de ce țara dumneavoastră continuă să dea atâția bani pe arme în condițiile în care aveți atâtea și atâtea lucruri de făcut pentru poporul dumneavoastră, nu în ultimul rând uh, hrana. În ce privește legislația anticorupție? Privatizarea a fost evocată. Știm că atunci când uh, Rusia a început privatizarea în timpul lui Elțin, a, a sporit uh, corupția și au apărut tot mai mulți oligarhi. Zvonurile spun că președintele Zelinski uh, dorește să facă privatizări în masă. Și în sfârșit, domnule ministru, Vreau să vă întreb dacă e adevărat uh, că președintele s-a întâlnit cu grupul C14 de sorginte neonazistă? Este adevărat asta și adevărat că sprijinul neonaziștilor a fost esențial în procesul de pace? primul ministru Hanceruc a, a asistat la o conferință a veteranilor organizată de către organizatori uh, neonaziști, aceștia sunt împotriva procesului de pace și mă întreb de ce discutați cu acest gen de persoane. Vă mulțumesc foarte mult. Mr. Papadakis. Domnul Papadakis, de la neafiliați, aveți două minute. Voi vorbi în limba greacă. Pe 16 iulie, Curtea Constituțională din Ucraina a impus interzicerea Partidului Comunist din Ucraina. Pe 19 august, un tribunal administrativ din Kiev a emis interdicția sau interzicerea presei comuniste din acest oraș, din Kiev. De asemenea, a fost interzisă participarea la alegeri a acestui partid Dumneavoastră declarați uh, tot felul de lucruri despre democrație, despre libertate și dreptul omului, însă guvernul dumneavoastră, ca și guvernele precedente, sprijină grupările fasciste, așa cum a uh, spus domnul de dinaintea mea, pro-naziști, așadar, și asta cu sprijinul Uniunii Europene, pentru că se pune pe picior de egalitate nazismul și comunismul. Ce aveți de spus uh, având în vedere libertatea de acțiune a comuniștilor, dar și a libertății presei lor? Mulțumesc! Acum ajungem la o serie de colegi de la PPE care vor să ia cuvântul, în primul rând, doamna Caniete. Mulțumesc! Domnule prim-ministru, bun venit aici! În primul rând, Steinmar, formula Steinmar. Uh, ați vorbit despre asta și despre liniile roșii uh, deosebit de importante pentru dumneavoastră pentru a putea implementa această formulă. Bineînțeles că Rusia continuă propaganda sa și atenție să nu fiți cei care să purtați vina în ochii comunității internaționale pentru că uh, rusii, rușii s-ar putea să folosească de lipsa de voință politică în țara dumneavoastră și oarecare um, uh, lentoare a implementării formulei uh, Steinmeier și să vă incrimineze pe dumneavoastră. Tot vorbind despre trecut, mă duc aminte de independența țărilor uh, baltice. În acel moment, 95% dintre noi aleși erau pentru prima dată în funcții politice, în acel moment de cotitură. Știți că deci că am petrecut, am trecut printr-o perioadă uh, foarte, foarte complicată, am ajuns aici. Este bine să ne inspirăm din exemplele pozitive și nu din cele negative. Apoi, banca Privent, legăturile sale cu femeiul și respectiv deblocarea următoarei tranșe de ajutor pentru Ucraina. Aici mă refer la naționalizarea, denaționalizarea băncii respective. Personal mă interesează foarte mult cum va fi implementată legea agrară, reforma acesteia și legea proprietății, respectiv, pentru că Ucraina are printre pământurile cele mai fertile agricole din Europa. Și îmi închipui că atât de mulți investitori din străinătate se gândesc deja care ar fi etapa următoare, care sunt cerințele. Așa s-a întâmplat și cu țările baltice, așa s-a întâmplat și cu România și cu Bulgaria, deoarece toți cei care vin din străinătate, la un moment dat, au mult mai mulți bani și capital decât cei din interior și atunci ei pot să vă cumpere pământul. Nu vreau să mai repet alte lucruri. Colegii au descris deja foarte bine situația. Mi-ar place să vă aud pe dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult, domnul Băsescu. Thank you, Mr. President. Mulțumesc foarte mult. Domnule președinte, vă mulțumesc, domnule ministru, pentru prezența dumneavoastră aici. Este forul uh, unde, într-adevăr, se poate discuta situația din Ucraina. Am două întrebări voi fi foarte cinstit cu dumneavoastră. Sunt foarte surprins de cât de repede a fost adoptată de către Ucraina soluția Steinmeier. Dacă îmi permiteți să fac o observație personală, vorbim despre transnistrizarea Ucrainei. Nivelul de autonomie acordat uh, regiunilor Donetsk și Lugansk este așa de mare încât că nu puteți să mai spuneți astăzi că Ucraina ar fi un stat unitar. S-a operat un uh, transfer de autoritate extraordinar de mare în uh, Don, Donetsk și Lomba. Și Donbass. Este clar că, până la urmă, locuitorii de acolo au primit uh, o serie întreagă de prerogative și, și puteri din partea autorității centrale uh, ucrainiene. Asta e una. În al doilea rând, având în vedere articolul 4 uh, din acordul de asociere UE-Ucraina, pe care chiar eu însumi l-am semnat, acolo se spune ceva în legătură cu minoritățile. Bineînțeles, eu nu lansez vreo judecată a guvernului sau parlamentului ucrainian, ucrainiene. După părerea mea, dumneavoastră faceți o greșeală foarte mare în momentul în care hotărâți să nu permiteți minorităților să învețe în limba maternă de pildă în limba maghiară, în limba română și îi obligați sau le obligați pe acestea să fi, învețe numai în ucrainiană. Mă gândesc că poate ați putea reveni asupra acestei hotărâri, pentru că asta poate crea niște tensiuni de asta dată în vestul uh, țării. Mulțumesc, domnule Băsescu. Domnul Bosco. Doamna, mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte, pentru... și mulțumesc, domnule ministru, pentru prezența dumneavoastră aici. O serie de colegi uh, au adresat întrebări, au făcut comentarii. <coughs> Am să fac și eu acest lucru. În primul rând, care sunt planurile dumneavoastră viitoare legate de minoritățile naționale? Președintele Zelenski a spus că va depune o lege specială pentru minoritățile naționale. Cum va arăta acest act legislativ? Se știu oare mai multe detalii despre el? Și a doua întrebare se referă la reforma, se referă la reforma administrației. Sunt zvonuri cum că Transcarpatia va fi conectată sau comasată cu oblast. Sunt uh, oare planuri concrete acestea? Sau ceva concret? Și în sfârșit, care ar fi următoarele etape abordate de Ministerul de Externe pentru a îmbunătăți relațiile Ucrainei cu vecinii săi. Este ceva foarte important în optica mea. În sfârșit, dau cuvântul domnului Cobilius, care este președintele adunării interparlamentare Euronest. Mulțumesc foarte mult, bun venit! Am două chestiuni, două întrebări uh, principale. Una legată de procesul de pace nu putem decât să salutăm voința guvernului ucrainian de a promova pacea, deși știm că cheia uh, soluției se găsește la Kremlin și nu în Kiev uh, și nu în, <laughs> uh, în Ucraina. Domnule ministru, ați vorbit despre alegeri locale posibile la Donbass. E vorba de anumite elemente pe care le-ați descris foarte bine. În situația de astăzi, cu mercenari și așa mai departe, nu se poate să uh, continue. Credeți că aceste condiții ideale vor fi atinse până anul viitor? Nu anul acesta, ci până la sfârșitul anului viitor? Se pot oare organiza alegeri anul viitor? Dacă aceste condiții sunt întrunite, la început ați vorbit despre planul B sau nu mai știu cum l-ați uh, descris dumneavoastră în ceea ce privește înghețarea conflictului pe modelul Cipru, eventual. Puteți să ne dați mai multe detalii în legătură cu aceste planuri. Procesul de pace, acum. Toată lumea este de acord, sau ar trebui să fie de acord, că pacea nu ține numai de Ucraina. După părerea mea, acesta este una dintre cele mai mari provocări geopolitice pe continentul nostru poate chiar mai importantă decât Brexitul. Recent, la o sesiune la Bruxelles, am spus și am propus să avem la Parlamentul European, sau dacă avem la Parlamentul European un comitet special pentru Brexit sau o comisie, de ce să nu avem o astfel de entitate dedicată Ucrainei? Și dumneavoastră ați fost prezent și ați putea fi prezenți într-o astfel de formulă. Mă opresc aici dumneavoastră și, și vă voi interpela mai încolo, în altă situație. Vă mulțumesc. Vedeți, ați primit o serie întreagă de întrebări, dar ați observat de asemenea că aveți foarte mulți prieteni ai Ucrainei aici în această sală. Cu toții urmărim foarte atent evoluția țării dumneavoastră în ultimii ani. Vă rog să nu uh, depășiți 15 minute. Da, vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc foarte mult și sunt uh, foarte plăcut impresionat de modul în care reușiți să îmbinați aici toate aceste poziții pe care vi le asumați. Ați vorbit despre ce 14 naziști, comuniști, comerțul cu arme și așa mai departe, în condițiile în care Ucraina trece printr-o situație complicată. Nu este adevărat că nu avem ce mânca în Ucraina. Cu ajutorul dumneavoastră am reușit uh, practic de la 0 să ajungem la 4,6% creșterea PIB-ului. N-ar fi fost posibil asta fără sprijinul financiar, politic și așa mai departe din Europeană. Și astfel ă, economia a început să funcționeze. Acum putem să ne permitem să planificăm cumva Uh, viitorul uh, și să ieșim cumva din uh, marasmul în care am fost cupriși. Cât privește comerțul cu arme, nu sunt de acord cu ce s-a spus. Noi cheltuim cam 3,2% din PIB pe aceste cheltuieli militare, ceea ce se înscrie în media NATO. Apărare și securitate. Eu cred că ar trebui să cheltuim cel puțin 30% Uh, ca să împiedicăm agresiunile asupra cărora suntem supuși. Deci ca să ne putem apăra așa cum trebuie, ne trebuie forțe armate, terestre, uh, aviație și maritime noi. Știm foarte bine ce au făcut rușii. Am avut un uh, vapor care a fost confiscat de către ruși el plecase într-o misiune pentru NATO. Știm foarte bine cât de importantă este NATO pentru noi. În ce privește naziștii, neonaziștii? E foarte greu să-i acuz pe cineva din sudul uh, Ucrainei, așa cum se domnul Zelenski, cum că ar fi neonazist. Uh, sunt foarte mulți uh, de origine semită Uh, în, uh, în guverne foarte greu să-i acuzi cum că ar fi uh, neonaziști. Nu putem să-i acuzăm pe ucrainieni de așa ceva. Momentul în care am, a început războiul, mulți au spus, dar aveți și radicali. Da, din păcate devii radical în momentul în care ai atâtea pierderi omenești și teritoriale cu peninsula Crimea am pierdut două milioane de oameni. Și minele noastre au fost uh, inundate. Era vorba de cărbunele nostru și nu cel importat din Polonia sau din Africa de Sud și așa mai departe. Uh, toate aceste lucruri sunt importante pentru o adevărată industrie ucraineană. E natural ca la un moment dat să te radicalizezi, însă este clar că în momentul în care ne vom repacifica, noi ucrainienii ne, ne vom întoarce la o situația noastră firească de oameni uh, liniștiți, uh, agricultori și așa mai departe, însă deocamdată suntem în altă etapă. E clar că încă de pe acum am reușit să îi cooptăm pe cei care luptă pentru libertate în forțele noastre militare pentru a-i disciplina, pentru a-i controla? Momentul în care prim-ministrul se întâlnește cu un grup este firesc să se întâmplă așa, pentru că există foarte mulți oameni care demonstrează, grupări care sunt în stradă, cum ar fi veteranii, e normal ca primul ministru um, se întâlnește cu ei. Unii spun că Steinmeier, această formuție este pur și simplu o capitulare. Ucraina a fost împinsă atât de departe și strânsă cu ușa de către ruși prin această soluție. Noi nu suntem așa de naivi chiar și ca diplomat nu cred asta. Și nici guvernul meu, în general, nu crede acest lucru, pentru că dacă doreau rușii, puteau încă de pe acum 5 ani să facă ceva, dar și-au schimbat opinia în momentul în care au văzut că ucrainienii rezistă. Pericolul transnistrizării l-ați evocat aici, este un cuvânt destul de lung, dar am discutat cu miniștrii la un uh, prânz, tot un reprezentant al României mi-a, spus, mi-a pus exact această întrebare, pericolul dacă Ucraina să devină ca o Transnistria. Și Rusia are această tactică de a avea teritorii relativ uh, mici în care se ancorează, în care se infiltrează mici republici Uh, care unele reușesc să se elibereze din acest jug, așa cum s-a întâmplat cu țările baltice. Momentul în care Rusia era mai slabă, am, am pierdut timp, nu am făcut ce trebuia să facem și acum uh, plătim prețul. Vă mulțumesc! În ceea ce privește descentralizarea, amalgamarea, lupta împotriva corupției. Ne orientăm în funcție de țările din Est, mai ales Polonia. Dacă nu mă înșel, Polonia a încercat să facă amalgamare voluntar preț de 9 ani, după care a decis că a sosit momentul să ajute comunitățile respective. Ajungem foarte aproape de acest moment. Am uh, dedicat aproape 3-4 ani uh, acțiunilor de a da mai mulți bani, mai multă putere oamenilor. Unii au acceptat asta cu dragă inimă, dar unele regiuni sunt departe de procesul de descentralizare. Ce am auzit de la premier este că vrea să termine descentralizarea și amalgamarea comunităților. Oamenii să fie interesați de a primi ajutor și să se facă și reforma administrativă pentru a da o nouă față Ucrainei. Exact asta oferim celor din Est. Le spunem că pot obține prin descentralizare drepturile pe care și le doresc, dar pentru asta trebuie anumite lucruri specifice, cum ar fi o limbă în plus de vorbit. Limba noastră deja le permite oamenilor să vorbească orice altă limbă, legea permite asta din punct de vedere religios, cultural, dar limba oficială rămâne ucraineana. Înțelegem că nu e bătut în piatră, dar noi asta am vrut să obținem ca o națiune care a suferit din cauza lipsei de atenție, dacă îmi permiteți, din trecutul comunist cu privire la limba ucraineană. Eu, în școală, am avut doar două ore de ucraineană. Cam ca și pentru orice altă limbă străină. Imaginați-vă câtă ucraineană știau copiii când ieșeau din școală. Deci de aceea, când noi încercăm să facem ucrainizarea Ucrainei, anumite comunități locale înțeleg și apreciază diferit acest fapt. Dar în ceea ce privește comunitatea maghiară mai ales, aș vrea să înțeleagă că, în mod realist, nu ne putem aștepta la 100% limbă maghiară în uh, școlile subvenționate de guvernul ucrainean. Da, se poate oferi un anumit sprijin în așa fel încât acești oameni să poată fi integrați în uh, societatea ucraineană, să devină medici, diplomați, avocați. Deocamdată susținem 74 de școli vorbitoare de maghiară și treptat ajustăm uh, orele de ucraineană cu ore de istorie, cu ore de limbă, lucruri simple. Ideea noastră fiind să ajungem la un echilibru și fiecare națiune, fiecare naționalitate își găsește propria linie, propriul echilibru în școală. Uh, noi căutăm acum acest echilibru. Ce am obținut cu maghiarii la ora actuală este să amânăm legea până în 2023 dar, din păcate, prietenii maghiari nu par să anunțe că asta se întâmplă. Sunt lucruri care nu sunt prea bine cunoscute. Am fost întrebat cât ne vom îmbunătăți relațiile cu oficialii maghiari. M-am întâlnit chiar săptămâna trecută la... Acum două să mă scuzați, spune vorbitorul, la New York cu omologul meu maghiar. Am stabilit să ne întâlnim rapid și că premierul Orban să vină în Ucraina, doar trebuie să găsim datele și să uh, găsim o dată potrivită, dar calendarul nostru este destul de încărcat. Suntem foarte prinși acum în procesul de pace din Ucraina. Cu privire la banca privată, pentru că ne presează timpul, vreau să vă spun că am explicație. Banca privată a fost cea mai mare bancă ucraineană la vremea privatizării. Americanii ar numi o too big to fail. Acolo ucrainienii își țineau mare parte din bani. Când banca a eșuat, s-a luat o decizie greoaie și poate nu chiar foarte echitabilă față de deținătorul privat, de a deține, de a privatiza banca. Trebuie să se hotărească dacă totul a fost perfect legal. Președintele Zelenski a spus foarte clar. Asta nu înseamnă că banca va fi reprivatizată, renaționalizată, se corectează vorbitorul. Președintele Zelenski a spus foarte clar că procedura, dacă e, dacă e încălcată, trebuie să fie reparată prin orice mijloace, cu orice formă de compensare. Dar banca să rămână așa cum e, în serviciul ucrainienilor. Cu privire la Lukashenka și Zelenski, e păcat că suntem online, pentru că ultimele discuții au fost foarte interesante și se simte foarte clar că belorușii simt uh, tensiunea și fierbințeala din Est și le spunem vecinilor noștri că Rusia nu e periculoasă doar față de Ucraina, pentru că Ucraina s-a decis să fie prea independentă. Fiecare vecin al Rusiei se poate aștepta la asta, să se pregătească. Regimul Putin încearcă să stabilească controlul în uh, Belarusia, în Belarus. Mai devreme sau mai târziu, populația din Belarus se va răzvrăti. Am înțeles din conversațiile noastre că Lukashenko nu se mai consideră ca fiind ultimul dictator. Noi am discutat cu el pe multe chestiuni economice, pe multe proiecte viitoare, inclusiv proiecte care vor mijloci unificare a părții noastre de continent. Este totul foarte interesant și trebuie să urmărim îndeaproape totul. Încă 5 minute? Da, interpreții ne acordă 5 minute. Oricum, aproape am terminat. Privatizarea terenurilor. N-am să vă spun acum uh, că eu cunosc foarte bine acest dosar. S-a analizat foarte de aproape privatizarea terenului ucrainian. Știm că sunt uh, puține națiuni în lume care nu permit să existe teren uh, în uh, deținere privată. E pământ fertil, e imposibil să nu-l folosim. Sunt resurse. Credem că este forța motrice în uh, economia ucraineană la ora actuală. Așa că, deocamdată, planurile care sunt? Să limităm vânzarea de teren doar la cetățeni uh, ucrainieni. Apoi ne vom gândi cum să invităm pe investitorii străini, cum putem să-i facem interesați de terenurile ucrainiene, să vedem apoi cât teren poți acumula ca unic proprietar. În orice caz, uh, vreau să vă aduc aminte că legea privind deținerea privată de pământ a fost adoptată în urmă cu mai mulți ani doar și de atunci s-a tot pus moratoriu. Suntem foarte dornici să eliminăm moratoriul și să permitem ca acest nou instrument de dezvoltare economică să fie pus în valoare în sistemul nostru economic. S-a pus întrebarea cum putem egaliza drepturile ucrainienilor cu cele ale străinilor când vin să cumpere pământ în țara noastră. E o foarte bună întrebare, de aceea noi uh, deschidem piața din octombrie încolo și din octombrie viitor și căutăm instrumente financiare pentru microcreditare pentru cei care nu câștigă atât de bine, dar sunt dornici să cumpere totuși teren ca să-l folosească. Nu mă prefac aici a fi economist, specialist în terenuri. Tot ce vreau este să vă explic cam cum gândim noi și cam cum vedem noi problema la nivelul guvernului. Apoi câteva lucruri despre schimbul de prizonieri. Este un subiect foarte sensibil în Ucraina denumirea este eliberare voluntară simultană. Nu-i nici schimb, nu-i nici uh, rocadă. Data viitoare va fi un, uh, vorba de 100 de persoane. Dar sunt din ce în ce mai puțini cetățeni ruși închiși în Ucraina. Deci Rusia nu mai prea are așa mare interes. Noi trebuie să schimbăm trei grupuri de persoane. Cetățeni, ruși, cetățeni ucrainieni care sunt în Rusia, cetățeni ucrainieni care sunt captivi în, uh, ocupe, în, în crime ocupată și cetățeni ucrainieni care, din păcate, se află uh, pe teritoriul ocupat de adevăratele, deci din uh, Crimea. Vă dați seama cât de complexă este imaginea și puteți să judecați singur dacă este fezabil să ne încadrăm. Și acum, de dragul interpreților, dacă nu e cu supărare, mă opresc aici. Oh, the Communist Party. Partidul Comunist, da, a fost uh, interzis de mai multe guverne precedente și, sincer să fiu, nu văd mulți ucranieni care să-i plângă soarta. Uh, guvernul, uh, regimul comunist uh, a fost un experiment neplăcut. Uh, dar vă înțeleg la nivel teoretic că nicio ideologie n-ar trebui să fie interzisă, însă e vorba de faptul că mulți comuniști s-au redenumit partide socialiste. Noi uh, am vrea să avem o perioadă de răcire înainte să acceptăm iarăși partide care să conțină numele lor, numele comunist. Înțeleg însă ce mă întrebați și nu știu, pe moment nu prevedem asta, poate cândva în viitor. Mulțumesc. Minister, thank you for spending so much time with us today. Thanks for coming. Mulțumim. Mulțumim că ați venit alături de noi, tocmai de la Luxemburg, direct la Bruxelles. Toate cele bune țării dumneavoastră în uh, evoluțiile viitoare. Dragi colegi, la diverse, punctul 11 nu se, nu se anunță nimic. Următoarea reuniune va fi pe 6-7 noiembrie aici la Bruxelles. Deocamdată reuniunea se suspendă.